Äh, Doamnelor și domnilor, Aș dori să vă urez tuturor un uh, călduros bun venit. Nu toată lumea e în sala de plen și mă bucur să constat că o parte dintre colegi sunt cu, cu adevărat punctuali. Dacă dorește cineva să ia cuvântul mai încolo, putem să-l trecem deja de acum pe lista de vorbitori, pentru ca să aveți ocazia să vorbiți primii la subiectele pe care le avem. Nu, cine vine prea târziu să nu vorbească primul. Domnul Enciu, putem să-l trecem mai întâi pe domnul Enciu. Domnul Gherec, foarte bine, luăm la rând pe toată lumea pentru ca să vedem după aceea dacă aceasta îmbunătățește prezența la timp. Mulțumesc foarte mult, o salut pe doamna comisar Gagan Quinn și mă bucur că putem începe, după cum ziceam, la timp pentru ca să ne informăm despre diferitele proiecte interesante și importante de care avem de discutat. Vă mulțumesc și pentru faptul că putem afla poate mai multe lucruri despre anumite proiecte înaintea altora când vor fi prezentate de-abia mâine presei. Aveți cuvântul, doamnă comisar, ne bucurăm să vă ascultăm. Thank you, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Ultima dată când am participat la reuniunea Comisiei ITRE, mă întrebam oare cum ar fi să fiu lângă domnul președinte. Dar pot să spun că eu am o experiență foarte plăcută. Aș dori să vă mulțumesc pentru uh, invitația pe care mi-ați adresat-o pentru un schimb de vederi cu privire la programul de lucru al Comisiei pe 2010 în domeniul uh, cercetării, inovării și al uh, științei. Uh, Programul de lucru pentru 2010 și uh, secțiunea Cercetare, Inovare și Știință stabilește inițiative foarte importante pentru atingerea strategiei 2020 pentru o creștere inclusivă, sustenabilă și inteligentă. Un nou plan uh, va fi lansat de către Comisia Europeană în parteneriat cu uh, Parlamentul European și cu guvernele statelor membre pentru ca partea cercetare și dezvoltare a Agendei 2020 să fie promovată. Scopul este să avem o Uniune bazată pe inovare. Știu că pentru deputații din Comisia dumneavoastră este o adevărată prioritate. Eu uh, am fost numită de către domnul președinte al Comisiei, domnul Barroso, pentru a redacta acest plan privind cercetarea și inovarea și voi prezida un grup de, de uh, comisari care uh, au uh, portofolii legate de acest domeniu. Și am, uh, derulăm o consultare publică cu toți factorii uh, interesați. Uh, încercând să, oflă, uh, să primim idei în legătură cu acțiuni concrete și acțiuni specifice care să fie incluse în acest uh, plan. Aș dori să știu care este poziția grupurilor politice din Parlamentul European, care sunt uh, și a deputaților din Comisia ITRE, în legătură cu uh, ce ar trebui să facem în legătură cu acest plan. Trebuie să eliminăm toate obstacolele care încă stau în calea unei piețe unice pentru inovare. Domnul președinte Barroso intenționează să dea publicității planul la un summit uh, în luna octombrie, care se va axa pe probleme legate de cercetare și inovare. Trebuie să venim cu măsuri clare, decisive, care vor necesita sprijin, sprijin la nivel înalt, pentru ca Uniunea Europeană să fie în avangarda pentru cercetare și inovare în întreaga lume. Acest plan este crucial pentru creșterea economică a Europei, pentru crearea de locuri de muncă și pentru rolul său în uh, economia mondială. Și sunt sigură că împreună cu președintele Barroso vom întruni sprijinul Parlamentului European pentru ca această aventură să fie încununată de succes. Acest uh, plan se va structura pe următoarele axe. În primul rând, eforturile de cercetare și inovare să vizeze provocările de societate cu care se confruntă Europa și lumea, priorități cu numărul 1 pentru decidenții politici care uh, prezintă ocazii de piață foarte importante. Schimbările climatice, securitatea energetică, securitatea alimentară, cercetare și uh, societatea care îmbătrânește toate obstacolele trebuie înlăturate pentru ca cunoștințele să circule cu adevărat și pentru a ajunge la o piață unică pentru cercetare și inovare. Trebuie să ne asigurăm că companiile inovatoare, mai ales IMM-urile, primesc acces la finanțare și că noi idei promițătoare ă, ajung cu adevărat pe piața europeană. Acest plan se bazează pe o înțelegere vastă a inovației. Sigur, pe bază de cercetare, însă uh, și cu alte forme de inovare, de exemplu modele de afaceri sau inovare în ce privește gestiunea, design și marketing și inovații în domeniul serviciilor vom acoperi orice element al lanțului de inovare de la ideile care uh, germinează până la comercializarea lor pentru a ă, ă, face față provocărilor de societate pe care le-am enumerat, planul va, pri, va prezenta câteva inițiative strategice care vor fi numite parteneriate europene în domeniul inovării. Problemele, programele de cercetare și inovare vor fi corelate cu măsuri precum licitații publice, normalizare și reglementare. Ă, e vorba de obiective ambițioase atât în ce privește sfera de aplicare cât și scara nu va mai exista niciun fel de altă inițiativă uh, pe lângă inițiativele comune, uh, programele comune, parteneriatele public-privat, planul european de redresare, piața lead market, uh, proiectul lead market și platformele tehnologice. Din contră, ne vom baza pe aceste inițiative existente și le vom încorpora. Sprijin cu tărie măsurile pentru a implica sectorul public în sectoare în domeniul cercetării, inovării și științei. Consider că Banca Europeană de Investiții și uh, Fondul European de Investiții ar trebui să primească un rol mai important în finanțarea unor programe în domeniul cercetării, inovării și științei. Un rol mai consolidat pentru sectorul privat va permite Uniunii Europene să atingă acest uh, obiectiv de 3% pentru, din, din PIB, finanțare pentru cercetare și uh, inovare, care figurează în strategia 2020. E momentul să avem și o dezbatere interinstituțională cu privire la simplificare. Cercetarea și inovarea, inovarea se află în miezul strategiei 2020. Uh, inițiativele flagship ale Uniunii Europene vor necesita obiecte și instrumente uh, o uh, coerență între reguli și uh, o urgentare a procedurilor și a proceselor administrative. Simplificarea finanțării în ce privește cercetarea și inovarea necesită o echilibrare a uh, evitării riscurilor și asumării riscurilor. Comisia Europeană nu poate sigur uh, să acționeze singură avem nevoie de o abordare convenită și un angajament total uh, și sprijinul uh, necondiționat al Parlamentului European dacă dorim să simplificăm uh, finanțarea în domeniul cercetării și al inovării. Scopul acestei comunicări privind simplificarea care va fi adoptată în mod oficial mâine de către Comisia Europeană este să deschidă, să lanseze o dezbatere interinstituțională în acest domeniu. În această comunicare, elementele de simplificare sunt prezentate pe trei capitole principale. În primul rând, măsuri care pot fi implementate în conformitate cu cadrul legal actual a doua rubrică, schimbările regulilor, însă cu menținerea ă, costurilor și a contribuțiilor existente și a treia axă, schimbări radicale a măsurilor de finanțare pentru a ajunge la o abordare bazată pe rezultate și folosirea sumelor forfetare pentru toate pro ă, proiectele strategiile de detectare figurează și ele în ă, strategia în comunicarea Comisiei. Nu este vorba de propuneri legislative, ci opțiuni pentru lansarea acestei uh, dezbateri. Iar strategiile de evaluare a riscurilor fac parte din strategia de evaluare de risc pentru uh, eventuale ulterioare texte legislative. Așa cum am spus și în audierea din ianuarie de la Parlamentul European, sprijin inițiativele care vizează legătura între proiectele naționale pentru a înlesni cooperarea Uh, între programele naționale și cele la nivel comunitar în Europa. Trebuie să punem în comun resursele pentru a aborda provocări uh, pe care niciun stat membru nu le poate aborda singur. O, cerceta, o zonă de cercetare Europei poate să vadă lumina zilei dacă există o cooperare de plină din partea tuturor statelor membre. 95% din finanțare în domeniul cercetării, uh, inovării și al științei vine de la 27 de state membre și aceasta <clears throat> în mod direct. Însă trebuie să evităm înfărâmițarea și suprapunerea eforturilor de cercetare dacă dorim să maximizăm potențialul uh, pe care îl avem uh, din uh, programele sprijinite în, din bani publici în acest domeniu. Aș dori să salut inițiativa președinției spaniole pentru a înlesni mobilitatea cercetătorilor și pentru a îmbunătăți schemele de securitate socială pentru cercetători în Uniunea Europeană. Comisia Europeană a lansat în acest sens instrumente axate doar pe zona de cercetare uh, prin uh, programul cadru care este deschis tuturor statelor membre, uh, permițând astfel cooperarea între statele membre pentru aceste proiecte. E vorba de regimul networking care necesită participarea comunității într-un program comun derulat cu mai multe state membre. Anul trecut, statele membre au mers și mai departe și au început uh, latura politică a programelor în comun. Aceste programe în comun reprezintă un parteneriat între statul membru în cauză cu sprijinul Comisiei Europene și au ca scop uh, abordarea unor provocări de societate prin cercetare publică, programe comună și uh, acțiuni de inovare. În noiembrie anul trecut, Uniunea Europeană a lansat prima inițiativă de acest uh, tip prin lansarea unei strategii europene de cercetare pentru a aborda probleme neurodegenerative precum uh, Parkinson și Alzheimer. Deci această programare în comun poate avea un rol foarte important de jucat în strategia Europa 2020. Comisia Europeană a adoptat trei noi propuneri pentru uh, proiecte comune de inițiative siguranța alimentară și schimbările climatice, apoi patrimoniul cultural și schimbările climatice, uh, schimbările globale și o, un regim uh, sănătos uh, de alimentație pentru o viață sănătoasă. Aceste programe comune ar trebui să fie adevărate cărămizi ale strategiei noastre în domeniul inovării. Aceste programe pot să evolueze în mod rodnic și pot fi integrate în alte instrumente politice. Al program cadru de cercetare este cel mai mare program de cercetare finanțat public din întreaga lume. Decizia pentru programul cadru pentru 2010 prevede o evaluare intermediară pentru a ajunge la o evaluare a uh, implementării celui de-al șaptelea program cadru de cercetare. Grupul de experți va analiza uh, rațiunea și felul în care acest program uh, cadru a fost implementat și uh, se va baza pe uh, uh, documente, uh, statistici, studii externe, uh, analize, dar și studii naționale de impact. Dorim să evaluăm uh, punctele uh, forte și punctele slabe ale celui al șaptelea program cadru de cercetare. Dorim să vedem dacă care programe funcționează, care nu funcționează suficient și să uh, găsim loc, locurile sau zonele în care pot fi făcute îmbunătățiri. Trebuie să uh, evaluăm și participarea IMM-urilor la al șaptelea program de cercetare ca și deputații din această comisie, pe mine mă îngrijorează participarea scăzută a IMM-urilor în programele de cercetare europene și situația trebuie schimbată pe viitor. Programul raport de la grupul de experți va fi publicat în septembrie-octombrie, iar în luna noiembrie sau în luna decembrie, Comisia va răspunde oficial la concluziile acestui grup de experți și această comunicare va fi apoi discutată cu, cu Parlamentul European. Înainte de a mă apropia de concluzii, cu plăcere aș dori să vă anunț că uh, oamenii de știință de la Centrul Comun de Cercetare din 4 în, 11, în 6 mai, în cer scuze, vor prezenta o expoziție cu privire la ultimile descoperiri în domeniul lor de activitate și sper ca membrii Comisiei dumneavoastră, domnule președinte, să poată participa la această expoziție și să vadă cât de mult s-a muncit în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissar. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, mai ales pentru ultimul anunț pe care ne l-ați făcut. Vom avea un oaspete din acest domeniu pe care l-ați menționat în final, bineînțeles sunteți invitată, deci vom avea un oaspete săptămâna viitoare. Dar acum să deschidem dezbaterea. Doamna Savela are cuvântul mai întâi. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit la noi în comisie. E într-adevăr o mare onoare. Este foarte interesant să ascultăm programul dumneavoastră pe tema cercetării și dezvoltării. În momentul de față putem spune că nu există un sistem de măsurare a performanțelor, proiectelor și programelor în acest domeniu, care implementează politici de cercetare și dezvoltare la nivelul Uniunii. Comisia a răspuns uh, la un raport al Curții de Conturi care evalua programul pentru tineret, uh, cercetare și dezvoltare al Uniunii Europene și a recunoscut în mod continuu faptul că este nevoie de o folosire a unui sistem Uh, și a unor indicatori mai clari uh, pe termen lung. Se spune că s-a început o inițiativă care se numește Star Medics, care este o măsură de, o, un sistem de măsurare a proiectelor în domeniul cercetării și dezvoltării. Doamnă comisar, având în vedere toate aceste lucruri, credeți că ar trebui să existe un mecanism la nivelul Uniunii Europene pentru uh, o evaluare științifică care ne-ar putea permite nouă politicienilor să evaluăm mai bine și, uh, polit- și să dezvoltăm mai bine politicile de inovare pe viitor? Pe lângă aceasta ați vorbit despre joint programming, despre programe comune. Nu credeți că aici am putea să ne uităm eventual la o cooperare posibilă între Statele Unite și Uniunea Europeană în domeniul cercetării și dezvoltării în diferite domenii transatlantice? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Udi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, bine ați venit la noi în comisie. Spuneați că vă întrebați ce să, ce să faceți când ați venit la audiere, dar ați uh, fost una dintre cele mai reușite uh, comisar la um, audiere. Deci vreau să vă felicit încă o dată pentru acest lucru. Câteva cuvinte despre simplificare și despre faptul că anumite probleme devin din ce în ce mai mari, ceea ce este foarte regretabil în legătură cu controlul și auditul uh, pe care l-a făcut Comisia Europeană la diferite institute de cercetare. Într-adevăr, eu cred însă că lucrurile merg într-o direcție bună. Parlamentul European are un uh, grup de lucru comun cu Comisia de Control Bugetar. Ieri dimineața am avut o reuniune de lucru cu cele două comisii și cred că un consens politic devine din ce în ce mai probabil pentru ca să ieșim din acest impas. Poate vorbesc prea mult pe această temă, dar problema este că Uniunea Europeană devine din ce în ce mai nepopulară din cauza controlului de audit. În anumite domenii care sunt importante la nivel național, politic uh, și regional și, na- și național și regional, cred că dacă aducem încă un strat de uh, comunitarizare, trebuie să evaluăm exact care vor fi rezultatele. Suntem cu toții de acord că problema nu este neapărat viitorul, pentru că pe viitor vom vota simplificarea regulamentelor, ci va trebui să facem o evaluare a trecutului, găsind formule bune în ceea ce privește gestiunea finanțelor publice sau a bunurilor publice, dar trebuie totuși să ieșim din acest impas în acest context. În legătură cu brevetele, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu protejarea cercetării științifice și cu funcționarea Oficiului pentru Brevete European. A doua întrebare se referă la cercetare în domeniul energetic. Mă refer la proiectul ITER. Puteți să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre acest proiect și ultima întrebare. Spuneați că ați, uh, sunteți uh, președinta unui grup de comisari care se ocupă de cercetare. Cum vedeți legătura între construcția pieței interne, politica industrială și politica de cercetare? Dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre coerența dintre aceste domenii în domeniul politicilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gherec! Mulțumesc! Doamne comisar, bine ați venit! Am senzația că la Comisia Europeană se favorizează câteodată așa numita voință politică în favoarea rezultatelor concrete politice. Și pot să vă dau un, un exemplu. În domeniul schimbărilor climatice am acceptat o ipoteză care este destul de periculoasă pentru economia noastră. Uh, deci noi combatem în momentul de față schimbările climatice. Vreau să vă întreb dacă noi nu avem oamenii noștri de știință în Uniunea Europeană care să folosească un program comun la nivelul cercetării și să verifice ipoteza influenței dioxidului de carbon pe schimbările climatice despre care citim în rapoartele IPCC. Centrul European de Cercetare se ocupă, mă normal, cu cercetarea științifică, cu simulările și scenariile de acest gen. O altă problemă, am auzit că programul foarte scump Galileo s-ar putea să fie un mare eșec. Vreau să știu dacă nu avem ingineri și oameni de știință destul de calificați în Uniunea Europeană pentru a pune pe picioare un astfel de proiect, când de fapt Rusia, de exemplu, are deja un GPS propriu. O altă problemă. Tocmai suntem în pregătirea unor proiecte de recomandări sau uh, a unor norme cu privire la limitele de emisii de dioxid de carbon pentru vehicule, de exemplu. Din perspectivă tehnică, însă, nu este fezabil așa ceva. Fiecare științi, om de știință ar putea calcula o schemă foarte simplă. Poate că s-ar putea găsi altă metodă pentru a obține un rezultat. Altceva. Vorbeam despre nevoia de a dezvolta IMM-urile, dar în momentul de față, sistemul în care dorim să găsim o siguranță pentru aceste întreprinderi nu este foarte clar și nu găsim o soluție clară pentru ele. Mulțumesc, Charles Chichester. Thank you, Chairman. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu colegilor care urează bun venit, doamne comisar, la reuniunea comisiei noastre. Vreau să-mi cer scuze pentru faptul că am ajuns în mijlocul prezentării dumneavoastră și poate că pun o întrebare despre lucruri pe care deja le-ați evocat. Dar în cazul în care le-ați evocat deja, vă rog să spuneți mai multe despre acestea. Salut întrebarea domnului Odi despre simplificare și despre faptul că trebuie să înlăturăm uh, obstacolele în calea IMM-urilor care ar vrea să participe la programe de cercetare și dezvoltare. Știu că e mm, poate puțin prea devreme să vă pun o asemenea întrebare, dar vreau să știu exact uh, cam la ce vă gândiți atunci când uh, vorbiți despre simplificare și despre cum putem să înăsprim uh, controlele, auditurile, felul în care sunt cheltuiți banii publici. Și apoi, Vreau să știu dacă a existat uh, vreo schimbare, ca să spun așa, culturală uh, în ce privește programele de cercetare europeană acum cu începutul noului mandat al Comisiei. Vă mulțumesc. Domnul Enciu acum. Am uitat să vă dau cuvântul, mă scuzați că erați primul. Madam Commissioner. Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar pentru că ia parte la acest dialog uh, uh, structurat asupra cercetării și dezvoltării. Știți foarte bine că este vorba despre una dintre inițiativele prioritare din um, strategia Europa 2020. Și soluțiile pentru provocările cu care se confruntă societatea noastră, în special uh, schimbările climatice, și schimbările demografice, uh, și nevoia de eficientizare a consumului de energie se găsesc în domeniul cercetării și dezvoltării. Avem această țintă de 3% din PIB pentru multe țări este o țintă realizabilă, dar pentru altele nu. și se spune că chiar și ținta de 2% din PIB pentru contribuții ale sectorului privat nu este una viabilă și nu va putea fi atinsă. Și cum putem să facem pentru a atrage mai mult uh, sectorul privat pentru a uh, spori investițiile de această, din această sursă pentru cercetare și dezvoltare? Și mă gândesc și la ce se întâmplă în fostele țări comuniste, unde sistemul înainte era foarte rigid din cauza um, organizării specifice societăților comuniste și unde uneori s-au făcut dezvoltări artificiale. Și cred că program, al șaptelea program cadru și chiar și al optelea program cadru ar trebui să se gândească la măsuri specifice pentru aceste uh, țări. Apoi, aș vrea să evoc capacitatea de absorpție a noilor țări membre, mai ales a României și a Bulgariei, de a, um, capacitatea de absorpție a fondurilor de, folosit în sectorul cercetării și dezvoltării. În anul 2008 s-a acordat foarte puțină finanțare pentru România și Bulgaria, deși uh, aici populația totală este de 67,2 milioane și în Franța, unde populația este de în jur de 63,8 milioane, rata de absorpție este mult mai mare, aproximativ 70 de milioane de uh, um, euro pentru 365 de proiecte, pe când pentru România și Bulgaria nu fusese refinanțate decât 15 proiecte. Și atunci, uh, Vreau să știu, doamnă comisar, cum veți rezolva problema lipsei infrastructurii pentru cercetare și dezvoltare în unele state membre prin uh, intermediul fondurilor din cel de-al șaptelea program cadru de cercetare și din cel de-al optulea program cadru. Vor putea bugetele statelor membre să rămână la fel având în vedere faptul că nu vor putea să uh, absorbă mai multe fonduri tocmai din cauza problemelor de infrastructură. Și va lua Comisia mai multe măsuri pentru a ajuta aceste țări să-și dezvolte infrastructura. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc foarte mult! Acum cred că multă lume dorește să ia cuvântul. Poate puteți să puneți întrebări mai scurte. Doamna Cabalie, următoarea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru programul foarte detaliat pe care ni l-ați prezentat. Aș vrea să fac câteva comentarii. Mă bucur că ați extins definiția inovării. Totuși, aș vrea să vă apropiați mai mult, dacă se poate, de inovarea socială. Acesta este un concept foarte interesant care ar trebui inclus în definiția inovării. La simplificarea fondurilor pentru cercetare sunt, am înțeles că ați separat măsurile care pot fi implementate în prezentul regulament și cele care necesită schimbări la regulamentele financiare, pentru că sunt măsuri foarte um, diverse, care unele dintre ele pot fi implementate imediat. Aceasta creează și puntea către un subiect de care tot dumneavoastră ați vorbit, de instrumentele pentru cercetare și dezvoltare, pentru a crea un spațiu de cercetare și dezvoltare. Este nevoie de o simplificare a instrumentelor pe care le-ați menționat. Ele sunt mult prea complexe în momentul de față, au fost folosite cei drept, dar foarte dificile sunt. Aveți așadar sarcina de a simplifica toate aceste instrumente și în programele comune de asemenea. Și un ultim comentariu. Uniunea Europeană trebuie să ofere mai multe rezultate în cercetare și să aducă și o plus valoare economică. Aveți, într-adevăr, programe concrete, dar nu vom avea inovare dacă nu avem cercetare și uh, dumneavoastră, însă nu sunteți neapărat competentă pe toate domeniile acestui aspect. Trebuie însă și să avem mai mult, să aducem mai multă calitate în cercetările frontaliere, de exemplu, pentru că acestea sunt o prioritate, ar trebui să fie prioritatea Comisiei și nu am observat că este o prioritate în discursul dumneavoastră. Poate că ați putea să ne spuneți câte ceva despre viitor în acest domeniu. Mulțumesc! Domnul Lambăț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule, doamnă comisar, mă scuzați, am să repet puțin ce am spus ieri când s-a vorbit despre industria de prelucrare. Noi credem că politicile de cercetare și inovare trebuie să se îndrepte spre o serie de obiective limitate, dar foarte precise. Limitate deoarece nu ne putem permite să risipim puținele uh, resurse pe care le avem, să avem uh, prea multe inițiative, prea multe proiecte pe care dorim să le finanțăm. Și apoi, cred că trebuie să avem curajul politic pentru a face o selecție. Apoi, trebuie să fim ambițioși pentru că noi nu uh, facem toate eforturile acestea pentru a ajunge pe locul 2. Vrem să fim lideri în domeniu. Și apoi, cum spuneam, trebuie să fie niște obiective care să poată să uh, se transforme în realizări practice. Trebuie să ne dorim să obținem rezultate și o plus valoare economică. Ar trebui să avem un obiectiv, cum spuneam, foarte ambițios, chiar dacă nu reușim să atingem cei 3% din PIB, măcar uh, să facem mai mult decât până în prezent. Apoi, în ce privește eficientizarea folosirii resurselor și aici avem nevoie de niște cifre precise. Și apoi, în ce privește îmbătrânirea societății, este un factor care nu trebuie pierdut din vedere. Ne dorim să avem lucruri care să funcționeze, nu numai niște piese dintr-un puzzle pe care nu reușim să le punem împreună. Aș vrea să mai subliniez un lucru. Spiritul de deschidere. Cred că trebuie să ajungem la un echilibru între a compensa inovarea, și aici avem nevoie de uh, uh, drepturi, și apoi să găsim, cum spuneam, echilibru între acest lucru și capacitatea de uh, realizare, de, de aplicare în practică a uh, rezultatelor cercetării. Pentru că de multe ori se descoperă lucruri, dar ele nu sunt deloc folosite uh, în, în practică. Deci trebuie să găsim un echilibru cu aceste uh, drepturi de autor. Oricum, sper că uh, m-ați înțeles și că mergeți în direcția cea bună, cel puțin asta este senzația pe care mi-ați dat-o. Angelica Nibler, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult, doamnă comisar, că sunteți astăzi aici și că putem avea acest schimb de opinii îmi amintesc foarte cu plăcere de audierea dumneavoastră și m-am bucurat să văd în dumneavoastră o reprezentantă atât de angajată a cercetării. Vreau să vorbesc despre trei subiecte. În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru faptul că deja de mâine vreți să vă dați uh, să vă faceți propunerile publice, propuneri pentru simplificarea regulamentelor. Nu cunosc încă documentul, dar uh, mă bucur foarte mult să-l citesc și sunt convins că uh, sunt convinsă că vom putea afla mai multe și din răspunsurile pe care le veți da, de exemplu, domnului Cicester cu privire la debirocratizare. Mă interesează foarte mult acest subiect și vreau să mă alătur și eu domnului Odi, care dorește și el o simplificare a procedurii, mai ales a regulamentelor și prevederilor financiare. Sperăm ca prin diferitele instrumente care ne stau la dispoziție și prin programele și inițiativele pe care le folosim deja, să putem găsi un mod de procedură care să meargă la mai multe proiecte fără să trebuiască să găsim din nou o procedură care se potrivește la fiecare proiect. Deci dorim o armonizare cât se poate de mare cu reguli cât se poate de simple. Cred că astfel, pentru comunitatea de cercetare, acest lucru ar fi foarte bun. Aș mai vrea să vorbesc despre două puncte suplimentare. În primul rând, prin călătoriile mele în afara Europei, am putut să trag concluzia că cercetarea europeană nu este în continuare uh, atât de populare cum ne-am fi dorit. Dorim să avem cei, persoanele cele mai talentate, cele mai inovatoare la noi pe continent, însă constat că prin European Research Era nu se poate într-adevăr obține ceea ce dorim. Știm că există anumite universități de excelență în Europa, dar totuși Europa nu este în continuare o comunitate de cercetare de primă mână, sau cel puțin acest concept nu este încă foarte puternic ancorat în societate. De aceea vă rog să faceți lobby la colegii dumneavoastră în Colegiul de Comisari care sunt responsabili pentru alocarea fondurilor și eventual să poată să disponibilizeze mai multe fonduri pentru comunitatea europeană de cercetare pentru a putea promova cu adevărat uh, persoanele femeile talentate pe acest continent și pentru a-i entuziasma și pe ceilalți. Alt punct pe care vreau să-l abordez este că în comunitatea de, cercetări, de cercetători în Europa se dorește, uh, există o neliniște și o nemulțumire cu privire la reducerea fondurilor pentru Institutul Marie Curie. Poate că pentru acest proiect ați putea să faceți mai multe. Aș vrea foarte mult să aflu de la dumneavoastră dacă aveți uh, intenția să modificați această problemă. Și o ultimă remarcă în legătură cu programele mixte sau comune, acel joint programming, mi se pare un, o inițiativă foarte bună. Din discuțiile pe care le-am purtat cu deputații la nivel național în Germania, să știți că privirea pe aceste programe comune este foarte critică. Întrebarea pe care vreau să vă pun este, deci, cum putem să ajutăm pe acești colegi să nu le mai fie frică de programele comune care se întâmplă la nivelul Europei, să nu le mai fie frică de Europa care se amestecă la competențele statelor membre. Acum, mai ales prin tratatul de la Lisabona și colegi, prin colegii care vor participa mult mai mult la acțiunile noastre din parlamentele naționale, poate că putem avea un rezultat mai bun. Domnul Glante are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Și eu am o întrebare foarte concretă către dumneavoastră. La programul cadru 6 și 7 eu am fost foarte activ, după cum știți, și am ocazia și aici, în circumscripția mea electorală, să mă întâlnesc cu oameni de știință și cu cercetători. La pregătirea programului cadru numărul 7 m-am întâlnit și cu reprezentanța ai întreprinderilor mici și mijlocii și primul lucru pe care m-au întrebat a fost dacă simplificăm în fine procedurile în acest domeniu. De mulți ani se lamentează toată lumea pe această temă, dar eu zic că nu trebuie să vorbim simplificat, nu trebuie să ne uităm în alb și negru, trebuie să ne gândim ce facem cu banii contribuabilor și nu peste tot putem simplifica. E foarte bine însă că la această reuniune la, de care vorbeam, unii reprezentanți ai instituțiilor mi-au spus că într-adevăr sistemul e prea complicat, pe de altă parte alții spuneau odată ce ai înțeles sistemul se poate lucra foarte bine cu el. Deci există totuși o diferență, pentru că la institutele foarte mari care au departament de cercetare, de exemplu, lucrurile s-au înțeles foarte bine. Problema pare să fie mai mult la întreprinderile mici și mijlocii. La aceste întreprinderi, câteodată, e vorba de 5 sau 6 angajați care compun deja o firmă și unul încearcă să, încearcă să învețe procedurile, altul încearcă să uh, se familiarizeze cu sistemul financiar și după aceea mai putem să mai cerem să mai se ocupe cineva și de cercetare, e mai greu. Întrebarea este nu să prevedem un procent pe cerce- de cercetare din bugetul lor, ci din contru să încercăm să le oferim un ajutor tehnic, pentru că există foarte multe instituții care ar putea să ne susțină în această promovare a IMM-urilor și poate în momentul de față nu fac nimic. Deci eu zic că ar trebui să ne gândim la orice formă de ajutor pentru IMM-uri. Și un alt exemplu pe care l-am ascultat acum câteva luni, de fapt era acum un an între timp, un cercetător mi-a spus că a participat la o licitație și că a fost respins și după aceea când a făcut cercetare pentru a vedea ce s-a întâmplat, a constatat că din cei șase evaluatori nu, nu erau decât cinci și că de fapt de aceea n-a putut să fie primit nici el. Eu n-a putut să fie acceptat. Eu zic că acest lucru strică foarte mult imaginii și cred că pe viitor n-ar trebui să se mai întâmple. Mulțumesc, doamna Toia. Eh, signora commissaria, che da parte mia un saluto e, e mi dispiace di dover tornare. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră și îmi pare rău să mă întorc la un subiect care deja a fost evocat de foarte mulți colegi, dar o să înțelegeți că noi insistăm deoarece pentru noi acest subiect este unul cheie. Nevoia de simplificare și de revizuirea normelor birocratice și contabile. Eu sunt deputat european de 5 ani de zile și am senzația că avem inițiative foarte bune, dar până la urmă o luăm pe căi atât de complicate, atât de întortocheate, încât aceste inițiative își pierd complet eficacitatea. Și așa se întâmplă și pentru cercetarea și dezvoltarea în Europa. Vrem să mărim uh, uh, resursele financiare pentru cercetare, însă în această bătălie pe care mulți dintre noi o vor duce, uh, trebuie să ne concentrăm asupra schimbării regulilor. Ieri dimineață, pe parcursul întregii dimineți, a avut loc o audiere deosebit de interesantă organizată de Cocobu. Și în timpul acestei audieri au fost examinate cu foarte multă atenție o mulțime de probleme. Există ipoteze, există soluții și este atât de frustrant să vezi că știm mai mult sau mai puțin uh, ce se poate face, care sunt diversele alternative și sunt convinsă că în comunicarea dumneavoastră o să avem uh, uh suficiente uh, subiecte de, pentru discuții concrete, dar mi-aș dori ca în următoarea comunicare a Comisiei să se lanseze această dezbatere pentru simplificarea birocratică. Noi vă apreciem foarte mult, dar asta înseamnă și că avem foarte multe așteptări în ce privește capacitățile dumneavoastră și munca pe care o veți depune. Încă câteva lucruri aș dori să spun, dacă îmi dați voie. Anumite lucruri pot fi schimbate și nu e nevoie de un miracol pentru asta. Dacă, de exemplu, atunci când vrei să depui un dosar de o cerere și procedura este mult prea complicată, că e vorba despre universități, că e vorba despre centre, de cercetare sau despre IMM-uri. Deci dacă e atât de greu să constituie acest dosar pentru cerere de fonduri, atunci nu avem decât să simplificăm procedura. De multe ori sunt și probleme de terminologie. Da, faceți un manual, faceți un ghid, iarăși avem soluții concrete. Dacă sistemele informatice sunt uh, diferite și atunci uh, iarăși se complică lucrurile, rezolvați și problema asta. Apoi vorbim despre norme contabile. Dar e de ajuns să ai voință ca să poți să schimbi lucrurile. De aceea vă lansăm un apel și eu sunt de acord cu colega Nibler și cu faptul că programele comune sunt o idee foarte bună și sper să putem să convingem cât mai multe state membre să participe la asemenea programe comune, pentru că avem nevoie de această masă critică, de acest număr minim de participanți, dar să convingem statele membre să, să participe la aceste programe comune, de exemplu pentru Alzheimer și celelalte pe care le-ați anunțat, va fi în sine o provocare. Vă mulțumesc. Colegă Mețaros. Domnul Mețaros are cuvântul. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt... Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat toate aceste informații și pentru că ne-ați spus că cel de-al șaptelea program cadru de cercetare este în prelucrare, este analizat în momentul de față. Suntem foarte bucuroși să aflăm în curând cât mai multe rezultate din acest proces, dar nu ne interesează numai rezultatele, adică cum putem folosi fondurile, ci ne interesează analiza în sine, pentru că ea ar putea să fie o bază importantă pentru cel de-al optulea program cadru. Am putea eventual introduce noi elemente inovatoare în programul al optulea. Colegii și cu dumneavoastră ați vorbit de IMM-uri. Da, ele trebuie susținute mai bine, într-adevăr. Uh, administrația, birocrația cu care se confruntă trebuie să fie simplificate. Am lucrat ca cercetător timp de zeci de ani și mi se pare foarte important să-i ajutăm să fie mai activi în acest domeniu. Am o întrebare. Strategia 2020 prevede noi sarcini și multe noi obligații. În această dimineață ne-am întâlnit cu domnul Tajani, care a venit la noi în comisie. Dumnealui a vorbit despre aprofundarea colaborării economice și industriale. Numai astfel putem să combatem schimbările climatice și putem să ne atingem obiectivele care sunt până la urmă o reducere a emisiilor de dioxid de carbon în mod concret. Întrebarea este cum am putea să atingem aceste obiective în domeniul inovării și al cercetării în cel de-al optulea program. Mulțumesc, doamna Eck, are cuvântul. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră la comisia noastră și pentru contractele strânse pe care le păstrați cu noi. Ne bucurăm foarte mult de acest lucru și dacă vă uitați la lista de întrebări, constatați că foarte mulți colegi sunt foarte interesați uh, în domeniul, de, domeniul dumneavoastră de activitate și cooperarea rotnică pe viitor uh, e de dorit. Aș dori să vă întreb cum uh, doriți să mențineți împreună cu triunghiul cunoașterii, educarea, cercetarea și inovarea. Știm că ne dorim uh, foarte mult să se ajungă la simplificare uh, administrativă și vă întreb, urma să vă întreb dacă nu doriți să transformați acest uh, triunghi într-un pătrat. Pe mine m-ar interesa mai ales ultima fază care ar putea fi combinată cu licitațiile publice. Care alte instrumente ar putea fi folosite pentru a uh, promova noile tehnologii și pentru a le lansa pe piață? Un al doilea aspect, felul în care îi putem atrage pe tineri e un factor cheie pentru strategia UE 2020 și pentru problema demografică. Știm că vom avea tot mai puțini tineri vor fi tot mai puțin tineri cercetători dacă nu facem eforturi concrete în anii următori și în lunile următoare pentru a-i atrage. Mulțumesc, doamna Gutierrez Cortines, acum. Nu? Eh, domnul Rubiș. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Mulțumesc pentru că doriți să reanalizați prioritățile acesta este, de fapt, cel mai important lucru într-o nouă legislatură, să tragi mai întâi linia, să vezi care este bilanțul fostei legislaturi și să vezi care sunt provocările cele mai urgente. În ultima perioadă legislativă am vorbit foarte mult de simplificarea birocrației și am creat un program Eurostas. Ați auzit cu siguranță de el despre uh, un program pentru întreprinderile mici și mijlocii care sunt foarte active în domeniul cercetării. Este gestionat de Eureka. Foarte multe întreprinderi mici pot fi abordate astfel foarte repede, se poate lua o decizie repede, iar lichiditățile le pot fi puse la dispoziție imediat întreprinderilor respective. Întreprinderile mici au majoritatea timpului probleme să ajungă la credite și bonitatea în acestor întreprinderilor nu este foarte mare și de aceea numai prin cercetare și inovare pot crea noi locuri de muncă. Un al doilea punct important este că este nevoie de o interconectare mai bună internațională. Poate ați putea să vă gândiți la un schimb internațional de cercetători între universitățile importante din lume. Am fost în golf uh, acum câtva timp și am uh, văzut că și în China, de exemplu, sau în alte țări emergente sunt 10-15 noi universități, universități noi foarte performante, foarte multe foarte mulți studenți uh, ar putea eventual să intre într-un schimb, într-un program de schimb de, între cercetători și acest lucru ar putea beneficia, desigur, și de o finanțare. Un ultim punct, provocarea pentru cel de-al optulea program cadru. Cred că un punct important în acest program ar fi agricultura. Avem nevoie de un pachet de 50 de miliarde pe care trebuie să-l structurăm pentru alimentele sănătoase, pentru furaje sănătoase, și pentru băuturi sănătoase și pentru apă curată. Aceasta va fi provocarea viitoare, pentru că vom avea cam un miliard de persoane în plus pe acest glob și solurile arabile se vor reduce la jumătate. Concurența cu energiile regenerabile este deja un subiect de discuție. Subiectul agriculturii se leagă foarte tare de energiile regenerabile și un alt subiect important aici este eficiența energetică și aici cred că ar fi necesar un pachet de 50 de miliarde pentru a obține mai multă rentabilitate, și mai, o energie mai uh, eficientă și mai ieftină pentru consumatori. Mulțumesc, doamna Gutiere s-a întors, deci îi dau cuvântul atunci. Acum, vă rog, puteți spune întrebarea. Muchas gracias, señor presidente. Eu quería... Mm, Mulțumesc, domnule președinte. Muchas gracias por estar aquí. Eu comprend că... vrei să-i mulțumesc, doamne comisar, pentru prezența sa aici. Știu, doamnă comisar, că nu sunteți într-o situație chiar roză și, într-adevăr, trecem prin vremuri de restriște și situația aceasta va continua. Bugetul pentru cercetare este așa cum este. Știm cu toții că în momente de criză toată lumea încearcă să ia bani și să iau bani în primul rând de la cercetare. Dacă ne gândim la perspectivele financiare, uh, eu sunt prima care apăr DG Cercetare și eu mi-aș dori să avem o adevărată politică comunitară în domeniul cercetării. Pornind de la această premisă, trebuie să vedem de unde vin pericolele, de unde vin amenințările, să vedem cine sunt dușmanii noștri. Și în această ordine de idei aș dori să pun o întrebare. DG Cercetare are un, acest program de cooperare, o structură perfectă de cooperare, care mobilizează resurse umane. Să nu uităm acest lucru. Există foarte multe noi programe care au fost uh, lansate care însă nu vor uh, duce la uh, efective mai importante. Și până la urmă resursele umane sunt cele mai importante în uh, cercetare. Organisme precum Marie Curie nu mai țin de această direcție de cercetare. Gândiți-vă, Gândiți-vă dacă formația Beatles, patru tineri cu câteva chitare și au reușit să facă o revoluție în lună, lume. mă întreb dacă e nevoie de schimbări atât de radicale, mă întreb dacă e nevoie de aceste mijloace și de aceste sisteme atât de vaste. Inovarea s-ar putea face cu resurse foarte limitate. Trebuie doar să oferim șanse. Aceasta ar trebui să facem și această nouă dezbatere cu privire la cel de-al optulea program cadru de cercetare nu se axează suficient pe cooperare. În orice caz, nu precum în trecut. Co- cuvântul cooperare nu e fiu, firul călăuzitor cum, are, cum a fost în trecut. Și dacă ne uităm la comunicare, comunic- e foarte important să facem această legătură între universități și uh, mediul de afaceri, de exemplu. E nevoie de resurse umane, încă o dată. Deci v-ați gândit să inovați în, în departamentul dumneavoastră pentru a putea mobiliza resurse europene, tocmai pentru a vedea unde este materia cenușie cea mai bună și unde sunt ideile cele mai bune. Mulțumesc și dau acum ocazia doamnei comisar să răspundă la toate întrebările foarte diferite care s-au pus, dacă se poate cât mai pe scurt. Thank you, Chairman. Um, if I can just refer, uh, to the... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a mă referi la ultima intervenție, Sunt de acord cu ce spune doamna Gutierrez. Într-adevăr, avem nevoie de o mai bună mobilizare a resurselor și vă asigur că echipa mea cu mine uh, ne opintim din răsputeri pentru a aduce inovare în directoratul nostru general. Voi răspunde la întrebări în ordinea care mi-au fost uh, puse. În primul rând, aș dori să mă refer la această țintă de 3%. A apărut în multe intervenții și știu că în unele state membre sunt îngrijorări foarte mari legate de acest prag, deși unii dintre dumneavoastră spuneați că e vorba de 1%, 2% această uh, împărțire. Uh, e dificilă pentru că e greu să punem mâna pe cei 2% și de ce nu există aceste investiții private de 2%, de ce ele nu sunt făcute și trebuie să încercăm să vedem dacă există motive întemeiate în diversele state membre pentru a aborda această problemă. Însă, Cred că ar trebui să recunoaștem că din această țintă de 3%, noi pentru acest prag lucrăm cu statele membre care își vor stabili propriile plafoane. Deci, această, ă, sum, ă, acest procent de 3% nu este un calapod unic sau nu e bătută în ă, cuie. În fiecare stat membru situația este alta și trebuie să încurajăm statele membre mari care nu au reușit să atingă această țintă să facă toate eforturile uh, pentru a atinge acest prag. Deci, serviciile mele au fost în contract foarte strâns cu administrațiile naționale în ultima săptămână, în ultimile săptămâni, vă asigur de acest lucru, pentru a ajuta statele membre să hotărască care ținta națională este cea mai potrivită pentru ele, având în vedere propria lor viziune de viitor și având în vedere și împrejurările diferite, încă o dată. Și doar astfel putem să combinăm un, uh, un obiectiv mobilizator la nivel european cu ținte naționale care ține, țin cont de uh, specificitățile naționale. Apoi, uh, un element uh, total nou. Avem un, uh, un grup de experți lucrăm uh, în uh, GRC și cu uh, directoratul general al comisarului Tajani și au, acest grup de experți a, și cu uh, Direcția Generală Bugete a cooperat foarte strâns pentru a găsi sisteme de indicatori și propuneri uh, pentru a vedea ce ar putea conține un indicator pentru ca el să fie performant. Însă, din punct de vedere independent, deci din afara comisiei, dacă privim situația. Deci avem acest grup de experți care uh, face muncă de consultanță. E vorba de economiști și uh, uh, inovatori din întreaga Uniune Europene, uh, oameni de afaceri, uh, nu reprezintă toate statele membre, însă activitatea acestui uh, grup de experți va duce la o propunere pentru un nou indicator cu privire la inovare, care va face parte din planul pentru cercetare și inovare. E foarte important. Știm care sunt contribuțiile, dar nu măsurăm niciodată rezultatele. Și sperăm ca cu acest uh, grup de experți privind indicatorul, deci sperăm că acest grup să ne aducă această informație necesară, uh, pe care noi nu am uh, avut-o până acum, cheltuielile în domeniul inovării. Trebuie să vedem de ce uh, nu s-a investit uh, suficient din sectorul privat. Trebuie să lucrăm cu statele membre pentru a avea condiții optime, de exemplu accesul la capital, de exemplu infrastructura uh, de cercetare, IPR, mulți deputați s-au referit. Perspectiva e diferită dacă e vorba de reprezentanții ai industriei. Unii deci, reprezentanții industriilor TIC au o vedere diferită, uh, cei care vin din alte domenii văd lucrurile altfel și trebuie să combinăm toate aceste puncte de vedere. Și, de altfel, grupul nostru de experți uh, va analiza aceste puncte de vedere, pentru că nu e vorba doar de sfera mea de competență. E de domeniul de competență al domnului Barnier și el a promis că va încerca să vadă ce se poate face în acest uh, domeniu. Și acest grup de experți a fost instituit, așa cum v-am spus fiecare pe domeniul lui, pe parcela lui, va analiza să, vadă, să se vadă ce se poate face pentru că acest plan uh, care va fi publicat să fie suficient de ambițios, să ne permită să avansăm mult mai departe decât uh, am făcut-o până acum. Uh, și ca cetățenii să spună, da, uh, uh, e adevărat, e un proiect viabil. Și după ce vom avea acest plan, fiecare secțiune a planului, care va fi de competența diversilor comisari, va fi uh, ajutat să progreseze, va fi monitorizat în legătură cu felul în care e pus în aplicare. Un aspect foarte important. Nu e business as usual, spunem uh, tot timpul, mi s-a spus la audiere că nu se face nimic. Toți comisarii uh, privesc acest uh, proiect holistic și lucrează împreună, își unesc eforturile. Normele pentru achizițiile publice, un domeniu foarte important și aici trebuie să cooperăm cu state membre și în ce privește transferul de tehnologie. Um, infrastructura pentru cercetare, am înțeles ce ați spus în legătură cu uh, infrastructura de cercetare în noile state membre. Toate statele membre au, m-au contactat și mi-au vorbit despre problemele cu care se confruntă. Și domnul comisar Han, el a fost un ministru, ministru al științei în uh, țara sa și cunoaște foarte bine problemele, cunoaște situația. Are cam 85 uh, de miliarde de euro pentru cercetare, trebuie să vedem cum putem folosi acest buget în mod optim pentru a dezvolta infrastructura de cercetare, mai ales în statele membre unde sunt probleme. E un alt aspect important. Uh, în ce privește feedback-ul și evaluarea proiectelor. Uh, sper să vă mulțumesc faptul că uh, uh, evaluarea noastră a proiectelor este foarte echilibrată și considerăm că și s-a constatat că numărul de apeluri e foarte limitat. Bineînțeles că trebuie să rămânem vigilenți și să monitorizăm situația de aproape. Accesul la finanțare pentru IMM-uri e un subiect care mă preocupă, îl voi aborda în uh, programul de acțiune pentru 2011 și mă voi asigura că IMM-urile se vor bucura de un mediu mai mai prielnic și aș dori să vă asigur că de fiecare dată când mă întâlnesc cu oameni de afaceri sau cu industriași, vin întotdeauna uh, din, din, ori din companii mici, din IMM-uri sau din multinaționale, cu toți au pornit de, la, de jos. Și uh, comunitatea IMM-urilor e foarte îngrijorată în legătură cu lipsa de finanțare, potențialul de finanțare. Am avut o întâlnire foarte bună cu președintele Băncii Europene de Investiții, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, da și am discutat această problemă cu el, pentru că prin intermediul facilității de finanțare a riscurilor, o inițiativă foarte bună, o inițiativă care a dat rezultate bune, pentru care ne-am luptat și am vorbit despre felul în care am putea să ne ajutăm împreună pentru a ajuta IMM-urile. Pentru că uh, RSF feul actual face ca mai multe companii să se poată întâlni pentru a avea proiecte comune de infrastructură, de anvergură. Și încercăm să vedem cum putem să găsim un alt instrument pentru a le permite acestor uh, um, companii să coopereze. Cu privire la simplificare, mă bucur de ce îmi spunea domnul Odi în legătură cu grupul comun de acțiune uh, între Comisia dumneavoastră și Comisia de Control Bugetar. Eu am, uh, uh m-am ocupat de COCOBU Uh, timp de 10 ani. Am activat la Curtea de Conturi timp de 10 ani. Și știu că întotdeauna există un fel de rezervă față de simplificare. Se vorbește tot timpul de un risc tolerabil de eroare și așa mai departe. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că avem o bază financiară solidă și că banii contribuabililor sunt cheltuiți în mod eficient și în mod adecvat deci, aș uh, fi foarte interesată de uh, rezultatele cooperării dumneavoastră cu Cocobu și vă rog să mă informați în comunicare și în activitatea cu uh, ceilalți comisari care se ocupă de cercetare mergem cât de departe se poate pentru a avea o uh, interpretare cât mai consecventă, coerentă a regulilor, a procedurilor de audit, a tehnologiilor uh, informării și comunicării. Uh, încercăm să avem un proces unic de înregistrare. În ce privește simplificarea instrumentelor de cercetare, eu o să vă promit că voi analiza toate instrumentele când uh, vom avea această revizuire a programului 7 de cercetare. Vom vedea ce a funcționat și ce nu a funcționat, așa cum am spus și în discursul meu de introducere. Și sper că uh, vă voi putea transmite primele impresii după vacanța de vară. În ce privește profilul cercetătorilor, avem nevoie de adevărate modele. Uh, am vorbit despre acest subiect în mod diferit cu ocazia audierii. Însă, oriunde merg, mi se spune, sau întreprinderile îmi spun, ne e greu să recrutăm uh, ingineri, oameni pregătiți. Unde îi putem găsi? Ce intenționați să faceți? Ne puteți ajuta? Puteți vorbi, de exemplu, cu statele membre? Puteți să le uh, convinge să vorbească cu universitățile pentru a găsea modele, modele uh, care să inspire pe tineri, să-i convingă, să-i încurajeze să devină cercetători. Deci, eu revizuiesc strategia de comunicare în cadrul directoratului general și am un contact direct cu comunitatea de cercetare pentru a găsi aceste modele uh, pe, pre, deci uh, să uh, avem uh, oameni care să inspire pe tineri, câștigătorii premiului Nobel și așa mai departe. În ce privește inovarea, E un domeniu foarte important. Îmi cer scuze dacă nu am uh, inclus-o în lista pe care am citat-o eu, nu, numai că, nu, nu pentru că nu m-am gândit sau că am omis acest lucru, însă cer, încercam să fiu cât de succintă pe, cu putință. Însă inovarea socială este foarte importantă și cred că trebuie să subliniem că atunci când vorbim de inovare socială, nu vorbim doar de un aspect sau de două aspecte. Nu, este uh, un subiect transversal. Trebuie să vedem cum să fixăm mai bine prioritățile cu privire la inovarea socială în uh, planul de cercetare și inovare și cred că ar fi foarte bine să uh, aflăm dacă membrii comisiei dumneavoastră, domnule președinte, au contribuții importante de adus sau poate consiliere, consultanță în acest domeniu, ca și în altele, pentru că ne bazăm pe soclul pe care l-am avut, uh, inovarea socială, început de către domnul președinte Barroso cu uh, consultanții săi BEP. Și trebuie să continuăm să facem progrese în acest domeniu. Tot în legătură cu simplificare, trebuie ca cercetătorii să ajungă din nou în laboratoare și nu în uh, birouri. Și trebuie să avem un echilibru între risc și încredere și aici uh, revin iar la ce spunea domnul Lodi în legătură cu grupul de lucru și sper să, ca ulterior să aflu care este părerea dumneavoastră în legătură cu simplificarea, să vedem până unde putem merge. De asemenea, trebuie să ne gândim și la revizuirea cadrului financiar la sfârșitul uh, lunii mai. Domnul comisar Lewandowski a fost foarte receptiv la această idee legată de simplificare. Cu privire la brevete, m-am mai referit la IPR înainte, uh, în legătură cu brevetele, există această idee de bază că e nevoie de un brevet comunitar și domnul Barnier s-a angajat în mod ferm să continue progrese în acest domeniu. S-au făcut progrese în trecut, însă trebuie să trecem linia finală, uh, linia de sosire și uh, el face parte din grupul de comisar pe care eu îl prezidez și uh, ne străduim să obținem un brevet comunitar. Politica bazată pe știință am abordat acest subiect în uh, discursul meu de introducere. Mai multe proiecte demonstrative. În programul de lucru do pentru 2011 vom pune accentul pe transferul de tehnologie, acces pentru IMM-uri și uh, proiecte demonstrative uh, precum Blue Skies și cercetarea strategică. Cu privire la finanțare, domnul Rubiș mi-a pus o întrebare i-am dat în parte un răspuns. Eu, după cum spuneam, cooperez cu Banca Europeană de Investiții pentru a vedea dacă putem primi sprijinul băncii. A mai fost pusă o întrebare legată de proiectul ITRE, chiar la început. Eu mă implic în acest proiect și mai ales în ce privește finanțarea, o problemă spinoasă și uh, promit să vă informez în legătură cu evoluția. Însă trebuie să vă spun din capul locului Uh, după ce am citit acest document, acest dosar, tot ce am făcut până acum, am încercat ca proiectul ITER să fie pus pe o bază solidă, o bază financiară solidă. E un proiect foarte important care este găzduit și e condus de Uniunea Europeană, fuziunea nucleară, Uh, e o soluție pentru aprovizionarea cu energie pe viitor. Securitatea energetică e asigurată și ne permite și să combatem schimbările climatice. Și de aceea cred că rezultatele sale potențiale sunt foarte importante pentru noi toți. Deci, statele membre europene și Comisia Europeană sunt, acordă o mare importanță acestui proiect important acum ne confruntăm cu probleme, uh, majorarea costurilor față de costurile estimate inițial și trebuie să ne asigurăm că baza financiară a acestui proiect este cu adevărat sănătoasă. Vom publica o comunicare cu privire la ITER la începutul lunii mai uh, în atenția Consiliului uh, Concurență și aș dori să vă asigur că lucrăm din răsputeri, eu și serviciile mele, împreună cu uh, comisarul pentru bugete pentru a găsi o soluție, o soluție care să nu fie doar o soluție pe termen scurt, ci o soluție pe termen lung. Trebuie, deci, să discutăm aici la Comisia Subiect, cu Parlamentul în general, dar și cu Consiliul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău dacă v-am răpit prea mult timp. Darf mich bedanken, Frau Kommissar. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Gagan Quinn, pentru prezența dumneavoastră, pentru informațiile pe care le-ați dat și, într-adevăr, ne bucurăm pentru, de colaborarea viitoare. Numai bine! Dragi colegi, astfel reuniunea noastră se termină. V-aș mulțumi acum foarte mult dacă ați putea ieși foarte repede din sală pentru ca să putem începe reuniunea coordonatorilor și lucrurile vor evolua mai repede dacă dumneavoastră ieșiți mai repede.